His courtesy calls on everybody. Buonasera a tutti, iniziamo i lavori del Bună ziua tuturor! Începem reuniunea noastră a Comisiei PETI cu primul punct de pe ordinea de zi. Astăzi avem așadar pe ordinea de zi trei puncte mai importante și apoi petițiile cu privire la chestiunea de mediu în Italia, în regiunea Campania și Friuli, apoi probleme de mediu în Spania, în ceea ce privește, de exemplu, petiția, petițiile după 5 încolo, apoi din Polonia, din Spania, Madrid, Galicia și apoi votul cu privire la uh, raportul Sala Vracos cu privire la de ombudsmanului pe 2012 2012, discuția despre raportul PETI pe activitățile 2012 și apoi avizul domnului Chichester cu privire la uh, stabilirea sediilor instituțiilor Uniunii Europene. Avem două modificări pentru ordinea de zi care v-au fost transmise deja tuturor colegilor cu privire la aprobarea raportului despre Galicia, raportul uh, despre misiunea în Madrid pentru că nici nu s-a terminat procesul pentru aprobarea acestora, deci am avea astăzi o discuție ulterioară și apoi aprobarea o vom amâna pentru reuniunea următoarei comisii. La 17.30 trebuie să întrerupem reuniunea noastră astăzi pentru a avea reuniunea coordonatorilor uh, comisiei noastre. Dacă nu aveți obiecții pentru această ordine de zi, consider că este adoptat proiectul de ordine de zi astfel cum a fost el distribuit și apoi amendat. Aș dori să vă informez apoi că în această ședință am transmis uh, la, în anexa B și o anexă cu privire la instanțele care ne-au uh, ne cerut avizul cu privire la, uh, și cu privire la comisiile care nu au fost înscrise în rândul petițiilor admise. Această listă a fost deja transmisă tuturor și după cum uh, ne-am pus de acord cu comisia și cu coordonatorii, dacă nu există obiecții cu privire la această clasificare a petițiilor, atunci considerăm că este adoptată uh, această listă pe care ați primit-o și dumneavoastră în anexă. Nu sunt alte comunicări din partea președintelui. Văd că nu dorește nimeni să ia cuvântul la acest moment, așadar uh, trecem mai departe la primul punct de pe ordinea de zi propriu-zisă, și anume raportul privind uh, primul, primul schimb de informare cu privire la vizita de informare din Polonia și aș vrea să dau uh, colegă, uh, cuvântul domnului Poștinaru. Vă rog. Grație, prezidente. Distinguished colegi. Mulțumesc, doamnă președinte, stimați colegi. Pot să vă confirm că această ultimă vizită de studiu din Polonia, pe care am avut uh, onoarea să o prezidez, a fost poate cea mai de succes vizită până acum și pot să vă spun și de ce. În primul rând, a fost o vizită organizată într-o manieră extrem de bună și aș vrea să folosesc ocazia să transmit mulțumirile și recunoștința noastră pentru activitatea secretariatului. O vizită extrem de bine organizată, cu cooperare foarte bună cu Oficiul Parlamentului European de la Wroclaw și un calendar excelent pentru întâlnirea cu petiționarii și um, cu autorii Așadar, uh, și o, de asemenea o ocazie foarte bună pentru a discuta cu respectivii la fața locului. Nu a fost niciun punct la care să rămână um, vreo semn de întrebare despre felul în care este organizat uh, o astfel de, un astfel de eveniment. Este într-adevăr momentul să exprimăm mulțumirile noastre secretariatului și vreau să transmit de aceea o aprecierea noastră profundă pentru David și Georgiana pentru felul în care organizează aceste vizite. În al doilea rând a fost o colaborare foarte bună între deputați, ceea ce din nou nu este un lucru neapărat tipic. Am avut o onoarea să colaborez cu uh, colegul nostru de la Verzi, Chris Taylor, și aceeași în atmosferă uh, bună a fost și în colaborarea cu doamna Geringer de Oedenberg și cu domnul Cernetski, ceilalți deputați care au venit uh, cu mine în misiune, Lidia de la PSD și de la ECR, uh, domnul Cernetski. Prima impresie importantă pe care vreau să vă transmit este faptul că am avut timpul să ne întâlnim și să ascultăm uh, toți petiționarii. Nu a existat niciun petiționar care a trebuit să fie oprit din uh, uh, discuțiile cu noi și a avut toată lumea timp să prezinte cazurile, să-și prezinte argumentația și chiar mai am fost destul de norocoși pentru că ne-am putut întâlni cu petiționarii, după cum am spus, și datorită organizării extraordinar de bune din partea lor în legătură cu proiectul de la Lemnița ne-au prezentat într-un format PowerPoint argumentația lor într-un fel pe care noi ar trebui să-l să știm să-l apreciem și să învățăm de la felul lor de a transmite informația din punct de vedere tehnic, din punct de vedere al conținutului și al coerenței a ceea ce au prezentat, dar și din punct de vedere organizațional. Au fost foarte bine organizați și aceasta este un, acesta este un semn de maturitate uh, și de bună organizare a societății civile într-un stat membru. Apoi a mai fost foarte important că am avut destul timp pentru călătorii pentru a merge la fața locului în locuri în care, care erau importante, importante pentru uh, activitatea noastră din Parlamentul European, pentru că câteodată din uh, turnul nostru de filde și mai degrabă de sticlă în birourile noastre ne e greu să vedem realitatea care câteodată este în contradicție cu ceea ce credem noi. Într-adevăr, aici trebuie să salut organizarea fantastică de care au dat dovadă cei de la fața locului, pentru că a fost o ocazie foarte bună de a vedea ce se întâmplă și de a putea să învățăm lecții de pe urma acestei organizări. Al treilea element care mi se pare foarte important, pe care vreau să vi-l transmit, este de asemenea un superlativ și anume un superlativ bine meritat, pentru că raportul care a urmat în urma vizitei de informare pe care l-a întocmit Georgiana este excelent și sper ca în final, cu ajutorul contribuției din partea parlamentarilor și cu uh, celorlalți implicați în redactarea astfel de documente, să putem avea în final un raport cât se poate de necontroversat și care să fie o contribuție foarte bună la adresa cetățenilor, cu care să putem servi mai bine cetățenii. Um, vreau să mai spun și că după ce ne-am întâlnit cu autoritățile locale, am avut dialoguri foarte profunde, foarte interesante cu uh, biroul de um, studii geologice, cu alte, cu reprezentanții uh, guvernului și cu alte autorități locale. Am fost informați acum 15 minute că um, de la misiunea poloneză se dorește o contribuție suplimentară și anume cu un ajutor în ceea ce privește uh, informarea despre proiectele pe uh, gazul de șist și celălalt proiect important și, de asemenea, altă contribuție importantă se referă la o scrisoare anume pe care nu aș dori să o discut acum, dar la care am avut nevoie de ajutor. Înainte să intrăm puțin în conținutul chestiunilor, cei doi membri plus uh, colegii ceilalți care au participat au menționat faptul că nu suntem judecători uh, și nici procurori și nu în calitatea aceasta am venit în Polonia, ci suntem acolo pentru a putea aduce un omagiu uh, felului în care un stat membru se organizează. Eu personal mă simt foarte aproape de Polonia din cauza trecutului meu uh, istoric în sensul relațiilor speciale pe care le are România cu Polonia, dar și din faptul că în timpul exilului polonez România a fost o țară gazdă pentru persoanele care au trebuit să se refugieze, mai ales elitele politice și de aceea noi uh, am tratat și nu numai, de aceea toți interlocutorii cu mult respect și nu au existat nicio formă de prejudecăți sau de idei prefabricate înainte să avem un dialog uh, aprofundat cu toți petiționarii funcționarii și cu autoritățile din Polonia. Aș vrea să vă rog pe toți să, ține, să citiți cu atenție raportul. Acest raport uh, va fi, sper eu, doar puțin amendat. Vă invit însă să contribuiți la acest uh, raport atunci când uh, va fi momentul potrivit, într-o manieră prietenească și de cooperare, pentru că putem arăta că și Comisia de Petiții este un loc în care putem să aducem uh, un răspuns la angajamentele cetățenilor, la rugămințile lor. Cred că ceea ce este aspectul cel mai problematic, de fapt, în vizita noastră de informare, este lipsa de comunicare între autorități și cetățeni și petiționari. Și exemplul cel mai grăitor este, de exemplu, faptul că în regiunea Lehnița s-a organizat s-au organizat 12 referendumuri, iar uh, rezultatul în ceea ce privește participarea la referendum a fost de 91 până la 98% din populație. Aceasta este, îmi cer scuze, spune domnul Boștinaru, peste 60% din populația totală participase la referendum, iar reacția negativă, deci de respingere a proiectului, a fost de asemenea de peste 60% în toate referendumurile organizate. Deci întrebarea mea mai degrabă retorică este cum putem să avem încredere în transparență și în implicarea cetățenilor și în consultările publice atunci când trebuie să ne confruntăm cu asemenea realitate. Și a doua idee importantă și Chris Taylor sper eu că va lua și el uh, cuvântul pentru ca Keith Taylor, îmi cer scuze. Um, în ceea ce privește gazul de șist este în continuare o problemă acolo. E ca un fel de religie. Nimeni nu are dreptul să aibă semne de întrebare despre gazul de șist. Nimeni nu are dreptul să ridice niciun dubiu despre ceea ce se întâmplă acolo. Această, acest comportament oarecum uh, religios contrazice, de fapt, regulile Uniunii Europene de consultare publică, transparență, bună implementare a mediului, uh, evaluare de impact și așa mai departe. Dar o să mă abțin să continui uh, enumerarea aceasta înainte să mai uh, vă ascult, bineînțeles, pe dumneavoastră. Și mulțumesc tuturor celor care au contribuit la această vizită cât se poate de bună în Polonia pe lângă faptul că Vroclav este un oraș superb, este un oraș cu care sper eu să mai avem ocazia să colaborăm. Să, speriem însă că, să sperăm însă că nu un petiționar ne va mai aduce acolo, să mergem poate la Gdansk fără niciun fel de scop uh, adiacent cu petițiile. Există o capacitate administrativă remarcabilă și uh, de asemenea și un fel admirabil de a absorbi fondurile europene. E vorba de un oraș care este reabilitat complet, având și un aeroport internațional uh, remarcabil și, uh, într-adevăr, un loc pe care l-am îndrăgit foarte mult și de aceea ar fi mai bine uh, să ne uităm și la conținutul vizitei acesteia cu o inimă deschisă, cu creierul deschis, pentru ca să ajungem în fine la o concluzie, sper eu, pozitivă. Mulțumesc, Cincuie Barzo, spune domnul Boștinaru, pentru acest raport și mă bucur că nu vor fi dispute pe tema lui. Mulțumesc, domnule Boștinaru. Se pare că uneori comisia noastră poate să-și atingă obiectivele în armonie. Intervenție fără microfon. A fost o zi fericită pentru noi. Președinte, mulțumesc, domnul Taylor. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Și eu doresc să adaug mulțumirile mele celor formulate deja de domnul Boștinaru pentru echipa noastră și pentru buna organizare, pentru că lucrurile s-au desfășurat foarte bine. Și cred că domnul Boștinaru a fost un uh, foarte capabil șef de delegație. Am fost foarte interesat de acest subiect uh, înainte de a pleca spre Polonia și, într-adevăr, deplasarea spre Vroslav a fost foarte interesantă și um, um, um, m-am întâlnit și în zona Dansk cu uh, petiționari. Deci uh, veți vedea pe blogul meu, pe care l-am introdus pe site, că există acum două uh, capitole dedicate acestei deplasări. Deci, ar trebui să aveți adresa mea de pe bloc pentru partea 1 și partea a doua. Este uh, vorba uh, inclusiv despre acest tip de minerit. Și știți că am fost la Strasbourg săptămâna trecută, am, după aceea într-o vizită în Austria. Încă nu am avut uh, posibilitatea să analizez raportul în detaliu. Mă voi uh, limita la câteva remarci de ordin general, fără să respect o anume ordine. Cred că ar trebui să ne referim în acest document la propunerile pe care Comisia urmează să le facă în ce privește extragerea um, gazelor de șist. Probabil că în decembrie uh, le vom primi și cred că ar trebui de asemenea să ne referim la um, analizarea și revizuirea studiilor legate de impactul asupra mediului acestui tip de exploatare. Pentru că ă, eu cred că în Polonia, ă, din acest punct de vedere, ă, consecințele asupra mediului nu sunt conștientizate cum trebuie. Pentru că există, așa cum a spus și domnul Boștinaru, un fel de cult pentru acest tip de exploatare prin fracturare. Și cred că trebuie analizat acest proces. Dacă este atât de bun rezultatul, atunci de ce există atâtea rezerve în legătură cu exploatarea gazelor de șist, m-am întrebat. Și cred că clarificările necesare sunt legate de responsabilitatea pe termen lung legate de acest tip de exploatare a gazelor de șist, pentru că eu cred că această responsabilitate asumată este doar uh, limitată în timp, iar uh, impactul negativ asupra mediului ar putea fi pe termen uh, mediu sau pe termen lung, mult după ce expiră ceea ce în clipa de față își asumă cei care se consideră responsabili. Domnul Boștinaru a menționat și procesul de consultare din Polonia, eh, consultarea populației. Și premierul a acceptat ideea, a admis că a avea la dispoziție patru săptămâni doar pentru a vedea care este impactul eh, asupra mediului eh, al acestui proces de exploatare prin facturare este mult prea scurt deci eu cred că va trebui să avem introduse niște recomandări în care să insistăm asupra rolului de a uh, organiza o consultare a comunităților locale care să fie în cunoștință de cauză, pentru că și în Silesia a existat un referendum, este vorba de 50 de mii de locuitori care au participat în regiunea cea mai afectată și exista uh, o poziție în proporție de 95% față de uh, acest proiect. Deci, uh, practic uh, implicațiile erau asupra școlilor, uh, infrastructurii la modul general. Deci 95%, <laughs> deci dacă au fost potrivă, ce s-a întâmplat cu ceilalți 5%? Aș mai spune că am uh, înțeles că în această regiune în care urma să aibă loc exploatarea minieră de suprafață, um, au existat de asemenea uh, relativ puține informații legate de impact. Deci, în ce privește proiectele privind casele de șist? Am fost uh, surprins de lipsa de consistență a strategiei administrative în ce privește răspunderea de utilizare a um, obiectivelor de uh, reducere a consumului de energie. În ce privește reducerea emisiilor de carbon, cred că în această strategie um, există prea puține referiri. Îmi amintesc din prezentarea uh, făcută în această comisie în privința exploatării gazelor de șist um, că um, am avut un specialist din Marea Britanie care ne-a furnizat uh, cifre uh, care erau credibile. Și eu cred că exploatarea gazelor de șist uh, este mai sigură doar dacă se produce din uh, uh profunzime. Uh, trebuie să avem în vedere aspectul uh, legat de emisiile de carbon și din acest punct de vedere cred că uh, nu se acordă suficientă atenție problemei. Cred că lucrurile ar trebui să fie analizate mai serios în Polonia. Poate că uh, îi voi transmite Georgianei uh, o serie de uh, sugestii din acest punct de vedere, dar a fost o deplasare foarte reușită. Mulțumesc, doamna președintă. Mulțumesc, domnul Taylor. Mai dorește cineva să intervină? Mulțumesc, doamna președinte. Este greu să adaug ceva după prezentări atât de ample. Sunt recunoscător domnului Boștinaru pentru contribuția sa la această deplasare și pentru documentul de lucru pe care încă nu l-am uh, citit, dar din prezentarea domnii sale uh, cred că uh, la rândul nostru vom face câteva propuneri și pentru completarea documentului. Mulțumesc. Înapoi la concluzii din partea domnului Boștinaru. Da, mă simt uh, provocat într-o manieră pozitivă de domnul Taylor. Și aș vrea să adaug câteva alte elemente care descriu mediul în care uh, ne-am aflat în Polonia. În timpul vizitei a existat dispută între premier și ministrul pentru mediu, deci premierul Tusk și ministrul pentru mediu. Primul ministru a, a exercitat o presiune asupra uh, ministrului privind mediu pentru a modifica legislația pentru ca ea să fie mai prietenoasă în ce privește exploatarea gazelor de șist. Iar această presiune a fost în uh, termen foarte ferm. Dacă nu o faci tu, o va face altcineva. Iar în ce privește modul în care ONG-urile pot să se implice în consultările publice, dacă sunt uh, uh, mai vechi de un an. Deci exista o limitare practică a accesului ONG-urilor uh, la implicarea în consultările publice. În al doilea rând, când este vorba despre uh, exploatările geologice, ni s-au furnizat doar anumite date privind prospecțiuni, dar nici un singur cuvânt în legătură cu faza de exploatare, care abia aceea are uh, efecte negative asupra mediului. Și cu atât mai uh, mult am fost intrigați de faptul că ni s-a explicat că tehnologiile care ar urma să fie folosite în Polonia uh, ar fi mai avansate decât cele care se folosesc în Statele Unite. Iar săptămâna trecută am fost întrebat de uh, o reprezentantă a Chevron da, și ea a fost uh, surprinsă, dar nici eu am fost surprins. No, nu mi s-a spus că Chevron este principalul acționar al acestei afaceri în Polonia. Mai degrabă ni s-a spus că investitorii sunt puțin cunoscuți, dar Chevron ne-a spus că da, participă, sunt implicați și uh, și uh, nouă ni s-a spus că există în Polonia, în clipa de față, uh, modalități de exploatare mai avansate decât cele din Statele Unite. Bun. Iar uh, în ce privește nivelul ridicat de viață din regiunea Letnița, noi ne-am întâlnit cu peste 100 de petiționari și locuitori din întreaga regiune, de fapt 127 de participanți, mai mulți decât uh, posturile de uh, televiziune și de uh, jurnaliștii din mass media din zona care au informat despre deplasarea noastră. Și să știți că toate comentariile în mass media au fost pozitive, deci există o necesitate dramatică de a comunica cu populația fără uh, să existe uh, influențe de tipul uh, Chevron sau Gazprom. Iar în ce privește uh, analiza uh, privind uh, prospecțiunile geologice, trebuie să știți că ni s-a spus că guvernul uh, polonez se opune analizelor și uh, concluziilor legate de impactul uh, exploatării gazelor de șist și chiar se gândește să elaboreze o nouă legislație care să faciliteze acest tip de exploatare. Deci, im imaginea generală este alarmantă. Mulțumesc încă o dată și mulțumesc și domnului uh, Valensa pentru că um, am constatat că putem colabora foarte bine în folosul așteptărilor cetățenilor europeni, dar mai multe în raportul nostru. Sper că acest raport va putea fi un bun exemplu pentru uh, delegațiile viitoare. Deci, uh, subiectul va fi pe ordinea de zi și a ședinței următoare și uh, putem încheia aici dezbaterea pentru astăzi. Uh. Următorul punct pe ordinea de zi este punctul 5, dar aș vrea să tratăm împreună punctul 5 și 6, două petiții care au același subiect, de fapt, la bază pentru că pentru petiția numărul 5, petiția scrisă numărul 5, care a fost uh, înaintată de către mai mulți cetățeni în numele Asociației Refute Arsi, nu sunt prezenți în sală semnatarii petiției. În schimb, avem semnatarii uh, pentru petiția numărul 6 în sală. De aceea aș vrea să plecăm, să începem din start dând cuvântul unuia dintre cei doi uh, reprezentanți uh, ai petiției numărul 6 pentru ca să ne spună despre ce este vorba. Îi dau domnului Maurizio Patricello cuvântul pentru 5 minute fără microfon. Bună ziua, doamnelor și domnilor! Vreau să vă vorbesc uh, numele unei uh, biserici catolice din, uh, din regiunea Paivanu, care din păcate dintr-un sat care a devenit extrem de Uh, cunoscut, din păcate, în mod trist, uh, ca și toată provincia din Caserta Sud, care trăiește în fiecare zi o dramă umanitară, care însă, din păcate, este trecută cu vederea. În ultima vreme, după campania mass mediei în uh, această problemă, se vorbește totuși destul mai, mai mult decât înainte despre problema noastră. Uh, Însă trebuie să știm că în uh, zona noastră, Camora, deja de mai mult timp, uh, mână-mână cu industria și uh, implicați în tot felul de șmecherii, împreună cu politicieni corupți, au făcut ca în pământurile noastre cât se poate de frumoase și în același timp și foarte uh, pline de roade de obicei, pentru care ne invidiază multe lume, să fie ascunse mii de tone uh, de deșeuri industriale cât se poate de toxice, care sunt uh, ori sunt împachetate și, uh, și uh, băgate în pământ, ori sunt arse ca în așa numitele ruguri toxice care, din păcate, ne uh, poluează toată atmosfera. Noi am fost uh, primii, noi oamenii din, această, din comuna sacerdotă și mm, împreună cu medicii din această regiune, care să ne dăm seama că în ultimii ani mortalitatea din cauza de cancer, leucemii și tumore a crescut uh, vertiginos în zona noastră. Se îmbolnăvesc copii, se îmbolnăvesc uh, mame tinere și uh, trebuie să aducem uh, la groapă mii de persoane în mult mai mult decât înainte uh, în zona noastră. Și oamenii vin la noi, la comunitatea noastră religioasă și aceasta pentru că nu au încredere în nimeni și în nimic în această regiune. Totuși, vocea noastră este cât se poate de slabă momentan și de aceea am ajuns la dumneavoastră și vă spun cu toată sinceritatea de care sunt capabil, am ajuns aici din puterea disperării. Când doamna Mazzoni a venit în parohia mea la Caivano în anul trecut, am pus un bandier, un fel de banner pe, în biserică, Europa vino să ne ajuți deci, doamnelor și domnilor, campania nu mai are cinci provincii, are șase provincii și a șasea este uh, pământul de unde venim noi, pământul focurilor, rugurilor toxice. Această zonă pe care noi deodată am uh, simțit că o pierdem de sub control. De fapt, uh, gardia, uh, garda forestieră a sequestrat în ultimele săptămâni hectare de terenuri cultivate, de exemplu de uh, um, sparanghel și de roșii. Roșiile e atât de bine cunoscute pentru noi și în toată lumea și sparanghelul pe care toți uh, îl doreau sunt pline de, um, de uh, toxine. Noi, de exemplu, la ultima noastră um, slujbă de duminică, nu am mai venit cu flori, au venit cu roșii oamenii. Tocmai avem multe poze pentru a demonstra această simbolică. Din păcate însă, această situație cât se poate de groaznică, nu mai putem să continuăm așa. Nici nu trebuie să vă spun, probabil că responsabilii direcți pentru aceasta sunt comunele de obicei, primarii, care deja au ridicat steagul alb, care deja sau de mult s-au predat, spunând că nu au forța să se lupte cu Camora și cu această problemă gravisimă cu care ne confruntăm și noi luna trecută au fost găsite, găsiți 2 milioane de metri cubi de deșeuri toxice, toxice industriale îngropate în pământ, care vin din nord, care vin aduse în campania de la toate fabricile din nord și care însă toate lucrează în regim de evaziune fiscală. Deci, Camora, această bestie cu care trebuie să ne luptăm, a ales râmurile noastre pentru a descărca toate aceste um, deșeuri și avem uh, fluvii care put, avem pur și simplu, suntem, e un gunoi întreg cu care trebuie să ne confruntăm și rugăm de aceea europenii să ne asculte prin, uh, pentru că și noi suntem europeni, nu ne uitați și, și în acele zone nu se mai poate trăi sute de comitate și comiții nu mai și-au dat demisia pur și simplu din sarcinile pe care le au. Biserica Catolică a încercat să se, imple, să se implice, foarte mulți episcopi în, cu cam, cardinalul de la Napoli, domnul Sepe, au filmat un documentar pentru, uh, foarte dur pentru a transmite ce se întâmplă, încercând să atragă atenția tuturor despre ceea ce se întâmplă. Am ajuns aici uh, și am plecat, venit în această dimineață și plecăm astă seară țară. Nu credeam vreodată să ajungem la Bruxelles într-o zi pentru a pleca în aceeași zi, numai pentru a vă expune această problemă. Noi avem încredere în dumneavoastră și credem și vreau să o spun și nu o spun numai pentru că știu că sunt ascultată acum. Eu, ca și preot, părinte sunt responsabil și cu sufletul oamenilor și pot să vă asigur că este extrem de dificil să mai cumpătez persoane care sunt disperate pentru că au fost lovite direct de această ciumă, persoane care suferă, nu mai pot, tineri fără speranță. Dar mă întreb și vă întreb și pe dumneavoastră până când se poate continua așa ceva. Nu uh, considerați că poporul este dușmanul, ci, după cum ați spus înainte și cineva și mă gândeam și eu la acest lucru când am ajuns aici la Bruxelles, trecând prin Parlamentul European. Aceste palate de sticlă, cum a spus un deputat înainte, sunt totuși speranța noastră și trebuie să ne gândim ce putem să facem. Vă rog, totuși, scurtați distanța între aceste palate de sticlă și poporul de la fața locului. Încercați să scurtați această distanță pentru că poporul are nevoie de dumneavoastră Dumneavoastră trebuie să fiți aproape de acești oameni. Napoli Nord, Caserta Sud au devenit uh, un teritoriu înveninat. Ne e frică și să mergem să mai facem cumpărături la supermarket. Trebuie să știm care sunt terenurile care sunt înveninate, dar nu știm care sunt. Nu știm care sunt terenurile de unde putem să ne procurăm alimente pentru ca să putem să ajutăm țăranii care să aibă în continuare încredere că pot cultiva uh, tot felul de uh, produse. Din păcate însă au dispărut și banii, nu mai există, nu se face niciun virament care ne-ar trebui și din păcate nu mai avem fondurile, ar trebui blocat traficul care vine să verse în fiecare zi deșeuri toxice la, uh, în, pe tărâmurile noastre. Avem nevoie ca cine să, să fie pedepsit cine a greșit. Nu putem suporta ca uh, să se spună cuiva, da, e adevărat, ai greșit, dar dacă vrei să te duci acasă, poți să te duci, pentru că nu avem acum timp să te mai pedepsim și oricum poți să plătești pentru ca să te absolvi. Doamnelor și domnilor, populația din uh, campania, mai ales din Cazerta, din provincia Cazerta, vă cere ajutorul cu disperare. Mulțumesc că m-ați ascultat. Mulțumesc, domn Maurițiu, spune președinta. Și acum îi dau cuvântul uh, domnului Marcela. Tot 5 minute. Domnule președinte, Mulțumesc, mulțumesc foarte mult că ne-ați ascultat. Eu sunt tehnicianul în această chestiune și aș vrea să vă expun ceea ce a spus părintele Maurițiu înainte și anume să adresez un apel întregii comunități europene pentru ca să se ocupe cu cât se poate de multă atenție la, de această problemă, dar nu numai de producția deșeurilor urbane de care ne ocupăm cu toții, dar și să fie cât se poate de vigilenți în toată Europa în ceea ce privește producția și eliminarea corectă a deșeurilor industriale care sunt produse în Europa care ajung, de exemplu, în Italia, 140 de, de tone de uh, deșeuri față de 30 de tone de deșeuri urbane, de care ne ocupăm însă de acestea din a doua categorie. Din păcate, tărâmurile din care vin eu a ajuns de rușinea lumii pentru că se ocupă de un, o eliminare corectă a anumitor deșeuri, însă, din păcate, campania, care este într-un fel leagănul civilizației europene împreună cu Grecia, a devenit așadar de 30 de ani un loc de, de descărcare a deșeuri, industrial, ă, deșeuri industriale din toată Italia, care vin numai din regim de evaziune fiscală toată Italia produce 138 de milioane de tone de deșeuri industriale în total, care sunt de fapt în liberă circulație în, ca și uh, mărfurile. Deci, doamnelor și domnilor, atenție la acest element, la acest detaliu. Dacă, după cum știm, suntem o țară în care avem uh, o evaziune fiscală foarte ridicată. Această evaziune fiscală, care este de 30% medie în Italia, ne impune o vigilență mult mai mare și la eliminarea deșeurilor, care se ridică de 35 de milioane de tone pe an de deșeuri industriale care nu pot fi eliminate legal, care scapă controlului. Iar controlul la, uh, în zona mea uh, a dus la faptul că una din regiunile cele mai antice din lume, leagănul civilizației italiene, patria lui Horatio și a lui, și a lui Pompei, a dus uh, la uh, fapt, faptul ca situri arheologice precum Pompei, îmi cer scuze pentru greșeala dinainte, să fi uh, ajuns de fapt un, uh, un deșeu întreg, o, un, un loc în care pur și simplu se descarcă um, fără niciun fel de jenă aceste deșeuri. Din păcate, chiar și um, de, um, mormintele saniților și, uh, din, uh, din uh, antichitate, legiunile romane au de, ajuns profanate, pur și simplu au fost golite și umplute de deușeuri cu dioxină, uh, de la industriile din nordul țării într-o manieră cât se poate de absurdă și de jignitoare, aducând uh, veninul lor până și în uh, tărâmurile noastre. Deci aceasta este patria uh, luptătorilor saniți în care s-a realizat poate cele mai mari victorii ale istoriei popoarelor antice ale campaniei. Și noi am fost invadați pur și simplu de incapacitatea proprie de acțiune, de incapacitatea de a acționa uh, astfel încât munca să poată să fie demnă și păi, astfel încât și eliminarea deșeurilor să fie cât se poate de onestă. Am ajuns lada de gunoi a Italiei. Am prezentat mai multe documente pe care vrem să le, vi le lăsăm și dumneavoastră. Am cerut de asemenea și o intervenție a tuturor ministerelor împreună, dar de, nu am primit niciun răspuns și de aceea cerem comunității europene să aducă în atenția felinarelor această problemă din campania, pentru că poate apărea această problemă oriunde în Europa, unde, fiind dat că nu există un control suficient al teritoriilor, va putea fi eliminate orice deșeuri din toată Europa, dacă nu se poate să existe o trasabilitate corectă și o, o retrasare a originii deșeurilor respective. Noi ne-am dat seama, după 30 de ani, că și acest lucru trebuie spus și în fața comunității europene că o necivilizație și o lipsă de gestiune uh, a uh, deșeurilor urbane poate să ducă la așa ceva. Din păcate, în campania însă există, nici nu există instalațiile pentru eliminarea deșeurilor industriale, pentru a elimina, de exemplu, deșeurile cu azbest, care, de exemplu, în regiunea mea a ajuns de asemenea să fie uh, eliminat într-o manieră uh, ne ilegală. De exemplu, și uh, în provincia Avelino primim tot felul de uh, mașini, de, de, de rable, pur și simplu, care sunt uh, descărcate acolo. Nu există nici instalațiile care să trateze azbestul din uh, toate căile ferate care se aruncă în Italia. Deci, vreau să vă atrag atenția asupra eliminării corecte și mai ales a trasabilității deșeurilor industriale în Europa pentru că noi suntem exemplul pentru ceea ce se poate întâmpla acolo unde nu există nicio trasabilitate și unde nu există uh, nicio, nicio formă de control. În al doilea rând, trebuie să fim atenți și uh, de, la faptul că trebuie să ne ocupăm, bineînțeles, de buna eliminare a deșeurilor urbane, dar totuși există uh, destule date că ne, care ne arată că raportul este de 4 la 1 în deșeurile industriale față de deșeurile urbane și deci că o atenție mai mare trebuie să fie adresată deșeurilor industriale industriale în momentul de față. Și un ultim apel către dumneavoastră. Regiunea noastră a arătat date, uh, a prezentat date evidente de, de înveninare a solului uh, și a, și a aerului în uh, această regiune, deci unde populația deja științific demonstrat are, suferă consecințele pe sănătate ale acestor efect, chestiuni. De aceea insist asupra faptului că trebuie făcut presiune asupra guvernului regional și local pentru ca să acorde o atenție deosebită și resurse suplimentare pentru a studia din punct de vedere toxicologic efectele pe cetățenii din aceste zone și trebuie făcută o evaluare cât se poate de uh, profundă pentru ca în această regiune să se termine cu acest dezastru care este deja evident. În momentul de față nu există destule date epidemiologice în zona noastră care să arate corect care este impactul adevărat al acestor fenomene. Din păcate, politica nu are destul de multă uh, atenție față de cetățeni și vă mulțumesc pentru că m-ați ascultat. Vă rog însă în final încă o dată să, atrag, să aveți o atenție deosebită față de circulația liberă a deșeurilor industriale ca sub formă de marfă, pentru că și în Europa suntem din păcate nu avem o lege cu privire la uh, daunele, la infracțiunile penale în legătură cu deșeurile industriale și riscăm să înveninăm populații întregi în Europa din cauza lipsei acestei legislații și încurajăm de fapt evaziunea fiscală. Este același lucru cu, uh, cu traficul de droguri, așa ceva. Este chiar mult mai riscant, este mult mai periculos pentru toată lumea să se elimine deșeuri toxice pentru că este periculos pentru toată lumea. Aceasta va duce la boli în toată lumea. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Marcela, și acum îi dau uh, cuvântul domnului Manganaro din partea Comisiei Europene. Bună ziua! Mulțumesc! Uh, Comisia urmărește gestiunea reșeurilor în campania, mai ales în cadrul procedurii de infringement, care este în continuare pe rol, dar și în cadrul uh, în cadrul acestei proceduri, Comisia pe 20 iunie a decis uh, să condamne Republica Italiană a doua oară în fața Curții de Justiție a Uniunii Europene, pe baza informațiilor pe care le avea din partea Comisiei uh, PETI, dar și din partea autorităților italiene. Momentan nu s-au luat uh, măsurile necesare pentru a garanta uh, ca uh, într-un uh, timp rezonabil Italia să poată să reacționeze. Sentința va fi pronunțată um, probabil din nou, a mai existat o sentință similară în 2010. În ceea ce privește problema specifică a eliminării ilegale a deșeurilor, mai ales a deșeurilor industriale în zona Campania și mai ales uh, în ceea ce privește așa numitul uh, pământ al rugurilor uh, toxice. Au existat contacte cu autoritățile uh, italiene în ceea ce privește deșeurile acestea, sau s-au cerut clarificări și în legătură cu rugurile toxice și um, autoritățile naționale au fost așadar solicitate pentru ca să ia măsuri cât mai rapide pentru a garanta o monitorizare constantă a teritoriului din campania, tocmai pentru a putea preveni și remedia uh, fenomenele de incinerare ilegală a deșeurilor necontrolată și uh, de uh, gestiune necontrolată. În funcție de, în conformitate cu autoritățile pe care le-am primit, cu informațiile de autoritățile italiane în octombrie 2012, s-a creat o um, măsură de coordonare în care a fost implicat Guvernul Central și organizațiile de mediu, ONG-urile, pentru a garanta tocmai patrule mai frecvente la fața locului și mai sistematice pentru a controla tot teritoriul acesta. Într-adevăr, din cât uh, pare, aceste patrule au început și au început activitatea și uh, au existat mult mai multe denunțări uh, din part, față de autoritățile judiciare și um, aceasta în legătură cu uh, incinerarea necontrolată, mai ales în campania în uh, Napoli și în Caserta, în cele două provincii de care vorbeau și uh, invitații noștri. În ceea ce privește corecta gestiune a deșeurilor industriale din campania, Comisia a făcut presiune asupra autorităților locale uh, pentru ca să se adopte un plan de gestiune pentru deșeurile speciale. Campania a adoptat în ianuarie 2012 un plan de gestiune pentru deșeurile urbane, însă a prezentat Comisiei și uh, proiectul de plan de gestiune pentru deșeurile speciale, iar Comisia a cerut recent uh, autorităților italiene să fie informată cât mai repede cu privire la procesul uh, de adoptare al acestui plan, pentru că în timp ce planul de gestiune a deșeurilor urbane a fost adoptat deja în ianuarie 2012, planul acesta încă de gestiune a deșeurilor speciale nu a fost adoptat în regiunea, pentru regiunea Campania și de aceea Comisia a cerut autorităților din Italia să fie informate cât se poate de repede cu privire la evoluția acestei adoptări, care încă nu s-a întâmplat. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul, doamna Eucan! Tak, jeg vil tale dansk. Mulțumesc că o să vorbesc în daneză. Vreau să încep prin uh, a mulțumi petiționarilor pentru că s-au deplasat aici, în comisia noastră. Știm că aceasta e o istorie mai veche. De ani de zile auzim că sunt probleme în această zonă. Am avut acolo o misiune constatatoare în Neapole, nu mai țin minte exact acum cât timp, dar ne-am întâlnit acolo cu petiționarii. Misiunea a fost una scurtă, însă am reușit să ne facem o impresie destul de bună asupra situației. Am avut acolo o dimineață întreagă în care am discutat cu mai mulți oameni care s-au plâns de situație și am constatat că problemele sunt foarte mari. Totuși, am văzut că în orașul Neapole s-au luat anumite inițiative, s-a, s-a lansat o colectare din ușă în ușă pentru anumite deșeuri. Deci, s-a încercat punerea pe picioare a unui sistem uh, de eliminare a deșeurilor prin care să nu se incinereze absolut toate deșeurile. Și uh, unele dintre aceste categorii de deșeuri au putut fi preluate de orașe învecinate. Însă, lucrul cel mai dramatic, cel mai negativ pe care l-am constatat în misiunea noastră a fost următorul se pare că este aparent imposibil să responsabilizezi pe cineva. Nimeni nu vrea să-și asume nimic. Am discutat cu ministrul și l-am întrebat cine răspunde. Și, uh, practic, toată lumea își pasa mingea de la unul la altul, fără ca nimeni să aibă curajul să spună eu sunt responsabil. Nici primarul, nici uh, ministrul mediului, nici autoritățile regionale din campania. Ministrul de acolo spunea că el are nevoie de 500 uh, 60 de primari care să se întrunească și să se poată lua o hotărâre. Să fim serioși, dacă acestea sunt regulile de funcționare în Italia, niciodată nu o să scoatem la capăt. Dacă nu se face o reformă a organizării administrative în Italia, dacă nu putem să arătăm cu degetul clar spre persoana responsabilă, nu vom reuși să îndreptăm nimic. Știu, da, poate Italia este foarte mândră de această structură descentralizată în care fiecare face ce dorește la el în o gradă, însă există și un dezavantaj major. Noi am urmărit uh, acest dosar foarte mult timp și am văzut uh, pagubele teribile pe care le-a produs uh, în această regiune și am văzut acest uh, lucru de prima dată, Judith, uh, Peter Iar, eu însă am fost acolo și ni s-a spus că sunt deșeuri periculoase care vin din uh, industria din nordul Italiei, sunt aduse de mafie. Uh, deci, practic, mafia aduce aceste deșeuri și le aruncă la întâmplare, unde poate, chiar și în mare, în zona Neapole fără să țină seama de faptul că deșeurile sunt periculoase. Unele probabil sunt incinerate. Ce vreau să spun este că nu putem continua să ne pretindem că nu se întâmplă nimic și să repetăm aceeași mantră ca până acum, că e o responsabilitate regională. Pentru că este clar pentru toată lumea că oamenii din această regiune suferă din cauza modului în care sunt aruncate acolo deșeurile. Și eu cred că aici, în această regiune, ca în orice altă regiune din Europa, trebuie intervenit. Când vorbim cu cetățenii, cu localnicii de acolo, vedem că acești oameni doresc să-și asume responsabilitatea pentru deșeurile de acolo. Dar dacă ele pur și simplu dispar cumva în ceață, pentru că e o ceață a responsabilității, nu putem face nimic, nici măcar primarii de acolo, din localități, n-au dreptul să inspecteze locurile în care se depun deșeurile pentru că ele sunt păzite de armate, de mai știu eu cine. Deci avem nevoie de uh, mai multe eforturi pentru a trata cu seriozitate problema. Răspunsul comisiei nu este mulțumitor. Da, ați început o procedură de infringement și ați mers la curte de Justiție și credeți și considerați și nu știu ce și trec zilele și nu se întâmplă nimic. Practic nu se întâmplă nimic acolo, în uh, regiune. Trebuie spus că există niște motive destul de simple pentru care această situație se întâmplă și ele pot fi remediate. Eu uh, sper ca sistemul pe care l-am văzut atunci, uh, un sistem foarte fragil, acela de inițiative locale, pe care l-am văzut în misiunea noastră constatatoare, continuă. Aceste practici și inițiative trebuie continuate. Eu, ca eurodeputat uh, aici în Parlamentul European, știu că nu am o responsabilitate formală, nu avem noi ca for o responsabilitate pentru gestionarea deșeurilor în Italia, dar suntem responsabili în momentul în care cetățenii vin la noi și se plâng. Situația este extrem de dramatică, dar pe lângă deșeurile acestea periculoase, mai există și munți de așa numite deșeuri eco, munți întregi de astfel de deșeuri în zonă și dacă începi să le dai foc, și am văzut că se întâmplă, din păcate, acest lucru, vă dați seama că nu se mai poate locui, practic, în acea zonă. O zonă care este minunată din alte puncte de vedere. Mulțumesc. Sinaru. Domnul Boștinaru. Grație, președinte. Mulțumesc, doamna președinte. Sigur, sigur. Da. Putem să inversăm ordinea dacă doriți. Eu o să-i dau cuvântul colegul meu înainte. Mulțumesc, Victor, că îmi dai voie mie să intervin înainte și mulțumesc, doamna președintă. Situația este apăsătoare, creează un sentiment de frustrare. Uh, și este regretabilă. În același timp însă trebuie să recunoaștem că la nivelul comisiei eh, s-au făcut lecțiile pentru că s-a declanșat o procedură de uh, încălcarea tratatelor, de a obligațiilor și există acum o sumă la dispoziție pentru această zonă, pentru ca toate aceste instalații de prelucrare a deșeurilor să poată fi modernizate. Din păcate, însă, în continuare, ă, regiunea are de suferit, oamenii au de suferit nu mai am așteptări ă, atât de mari cum am avut înainte Ehm, la Napoli am constatat că existau niște eforturi ale administrației locale în ce privește deșeurile menajere, de pildă, ceea ce sigur a fost pozitiv, dar în ce privește deșeurile industriale nu au existat soluții și constat că până în ziua de astăzi ele nu există. De aceea eu cred că petiția aceasta nu trebuie să fie închisă și cred că Trebuie să punem niște întrebări guvernului italian care sunt foarte importante pentru mine, pentru că ne-am aflat în fața uh, unui uh, depozit de deșeuri. Oamenii spuneau de aici, uh, până la urmă, ajung uh, deșeuri toxice în apă și uh, acolo ni s-a spus nu e adevărat, dar nu au existat teste în ce privește, nu au existat verificări în ce privește aceste efecte. Trebuie să știm exact unde ajung până la urmă substanțele toxice în sol. Trebuie să știm acest lucru. Deci, în clipa de față, există metode științifice suficiente pentru a constata care sunt suprafețele care au fost uh, până la urmă otrăvite de aceste deșeuri. Și dacă sunt munți de deșeuri uh, și întrebăm ce se întâmplă cu ei, nu ni se pot da răspunsuri științifice. Există deci suprafețe de sol care sunt contaminate, există alimente care sunt contaminate și eh, trebuie analizată și starea de sănătate a populației. Eu cred că pe plan local trebuie să se elaboreze aceste studii și după aceea pe plan central, de asemenea, lucrurile să fie organizate. Dar sigur, pentru asta este nevoie și de fonduri. Iar în ce privește deșeurile industriale, uh, eu uh, înțeleg că și primarii uh, din comune sunt supra-solicitați. Ei trebuie să rezolve problema uh, acestor crematorii de deșeuri și, pe de altă parte, sunt confruntați cu bande organizate care încearcă să preia aceste procese. Eu cred că și ni s-a spus că o treime din deșeurile industriale în Italia dispare practic. Deci să ne imaginăm că există zone industriale care produc deșeuri și după aceea când uh, analizăm certificatele și vedem care este cantitatea care ajunge până la urmă să fie incinerate, constatăm că există și cantități care dispar. Eu cred că din acest punct de vedere trebuie să existe de asemenea o trasabilitate, trebuie să existe niște certificate. Cei care produc deșeuri industriale trebuie să poată și să demonstreze în baza unor certificate unde au ajuns aceste deșeuri. Deci, eu cred că și ministrul mediului ar trebui să vină la un moment dat în fața noastră, pentru că eu cred că primarii din comune sunt supra-solicitați, regiunile sunt supra-solicitate, lucrurile um, nu pot fi rezolvate uh, în acest domeniu. Iar în ce privește procedura de infringement, trebuie să vedem uh, și cine câștigă bani din um, activitatea infracțională în acest domeniu. Eu cred că trebuie să analizăm aceste aspecte pentru că am putut constata cu toți. Este de fapt o bijuterie a Europei, este o zonă culturală, istorică a Europei pe care noi o distrugem și distrugem și oamenii care trăiesc acolo. Este o atitudine irresponsabilă. Noi cunoscând fenomenul trebuie neapărat să încercăm să rezolvăm cu reprezentanții guvernului aceste aspecte grave. Mulțumesc, domnule Iar, domnule Boștinaru. Mulțumesc, doamna președintă. Please allow me. Dați-mi voie să vorbesc românește. Probabil că limba mea va fi uh, înțeleasă cât de cât de cei doi petiționari italieni. Cedintă. Ceea ce discutăm astăzi și vă mulțumesc pentru sprijinirea acestei petiții, arată în mod fidel ce se poate întâmpla atunci când în mod sistematic și persistent un stat membru al uniunii europene încalcă toată legislația europeană în materie și încalcă și legislația națională. persistent and severe breaches of the eu and national laws and regulations. acesta e diagnosticul. restul sunt povești explicațiile de ce cum să nu uităm de când discutăm petițiile din Italia, care au devenit un fel de capitol obsedant al Comisiei noastre de, petiții, s-au schimbat trei, guverne. Guvernul Berlusconi, guvernul Monti și guvernul Leta actualmente. Și suntem în 2013, iar astăzi discutăm de o dimensiune nouă, încă și mai alarmantă, și anume dispunerea în locații neautorizate și într o manieră care încalcă vehement violent legislația europeană a deșeurilor industriale ceea ce înseamnă încălcarea între altele și a directivei industrial west. Și singurul lucru pe care l-am în minte ascultând pledoaria impresionantă a petiționarilor este discursul din senat al lui cicero quous vetandem catilina abutere patientia noastră este într adevăr firesc să ne întrebăm cât timp autoritățile italiene vor mai abuza de răbdarea comisiei europene dar în același timp cât timp comisia europeană nu va, uh, va întârzia să ia inclusiv măsuri mai severe în legătură decât infringementul care se produce la intervale lungi pentru ca aceste lucruri să nu se producă. A spus colegul uh, Peter Iar, au spus și cei doi petiționari, astăzi avem o problemă și nu doar în Italia, problema trasabilității deșeurilor în general și a deșeurilor industriale în particular. Ne preocupă trasabilitatea produselor alimentare și este salutar, este bine să fie așa dar nu avem mecanismul prin care să garantăm trasabilitatea deșeurilor în general și a deșeurilor industriale iar ca român știu foarte bine că o parte din deșeurile din Italia sunt exportate în țara mea. Și dacă îi întreb pe cei din România, care uneori sunt la fel de eficaci în materie de capacitate administrativă ca și prietenii italieni, Răspunsul e pe nicăieri. Și suntem într-un land. Aceasta nu e Uniunea Europeană cu reguli, cu standarde. Suntem pur și simplu într-un chaosland. Și trebuie să ne gândim ce trebuie făcut. De aceea, cred că trebuie, în primul rând, să decidem ca această petiție să rămână deschisă este imperativ. Numărul 2. S-a spus astăzi aici și ea nu știu câta oară că mafia și structuri criminale sunt implicate în acest adevărat trafic cu deșeuri. Vă sugerez, doamna președintă, să transmitem acest material Comisiei CRIM, pe care am constituit-o în Parlamentul European, care se ocupă cu activitățile organizațiilor criminale, nu doar mafia, și să vedem dacă ei ne pot ajuta mai mult decât o putem face noi pentru a identifica și fețele nevăzute, autorii din spatele acestor grupuri. Și nu în ultimul rând, aș uh, dori să vă rog, aș dori să vă rog să notificăm din nou într-un mod foarte, foarte robust, foarte energic, noului guvern italian despre gravitatea extraordinară a acestei probleme, pentru că, până la urmă, și ca român a cărui țară și a cărui istorie sunt legate indisolubil, chiar nașterea națiunii mele se leagă de Italia și de Roma antică. Aceste fapte nu se întâmplă în Africa. Aceste fapte nu se întâmplă în America Latină. Aceste fapte nu se întâmplă nici măcar într-unul din statele care au aderat după 2004 la Uniunea Europeană. Se întâmplă într-un stat fondator al Uniunii Europene. Și până la urmă, cetățeanul european din Italia, care făcea apel la noi să nu vedem Europa prin sticla și uh, aerul condiționat în care trăim, ci să ne confruntăm cu problemele lor cotidiene, acești cetățeni care nu cer bani mai mulți, nu cer Uh, asistență sanitară mai bună, ci cer doar ca drepturile lor europene să fie respectate de statele membre, să primească un răspuns de la acest guvern italian, care se bucură de o majoritate uh, produsă de două mari partide și acest guvern trebuie să fie responsabil, chiar dacă el a preluat cartoful acesta fierbinte în brațe, trebuie să fie responsabil pentru găsirea unui răspuns la această problemă de o magnitudine care devine parcă desprinsă din ceea ce Lester Brown numea failing states. Failing states, it's about states which failed all along the history, starting with all old uh, Mesopotamia. But it's still failing states happens to be actual in our today Europe, and this should be stopped. Thank you. Thank you, Mr. Bosinaro. Mulțumesc, domnul Zanone. Grazie, Presidente. Mulțumesc, doamnă președinte. O să revin la italiană. După cum uh, ne-au arătat-o și petiționarii, dar și colegii, ne aflăm într-o situație în care încălcarea constantă a legilor a devenit uh, o stare de fapt, o premiză, care de fapt se perpetuează de ani de zile, fără nicio ameliorare substanțială. Eu cred că una din cauzele pentru această situație este legată de sistemele actuale de control dar și de sistemul actual al Uniunii Europene în ceea ce privește deschiderea procedurilor de infringement față uh, de uh, acești actori în momente mult prea întârziate față de momentul infracțiunii. Aceste sisteme nu creează fricoșare, nu, nu uh, sunt un sistem într-adevăr de, de intimidare eficient. Uh, deci înseamnă că sistemul nu este adecvat pentru situația cu care ne confruntăm și aceasta este demonstrat de faptul că, în ciuda intervențiilor repetate din partea Comisiei în fața autorităților locale din Italia, nu s-a schimbat uh, nimic uh, apreciabil în aceste situații. După cum au spus și colegii dinainte, uh, aceste deșeuri continuă să fie descărcate în manieră ilegală și circulă chiar în afara granițelor italiene. Eu vin dintr-o regiune din nordul Italiei în care de, din Veneto și în această regiune foarte des se regăsesc deșeuri care vin din alte zone din, decât cele citate, de exemplu, de petiționari chiar. Eu cred, deci, că ar trebui să schimbăm ceva în sistemul acesta ineficient. Comisia ar trebui să înțeleagă, dar și Parlamentul bănuiesc și poate chiar și prin intervenții uh, asupra legilor existente ar trebui să se înțeleagă că nu funcționează și deci că ar trebui să avem un sistem de control care să fie un control care să fie suprastatal, să nu mai fie țintit doar pe un stat. E nevoie de o poliție de mediu a, în Uniunea Europeană. Și o altă problemă foarte gravă care este la baza acestei probleme, după părerea mea, este faptul că în Italia, dar nu numai în Italia, nu avem, de fapt, problema uh, poluatorului care plătește. În Italia este practic imposibil să definești responsabilul pentru un astfel, o astfel de infracțiune. Dacă vă duceți să vă uitați la sentințele care sunt de obicei adresate făptașului, care este, o, este cel care așadar e vinovat de poluare, nu se găsește niciun făptaș, nu există un acuzat. Deci e un sistem pe care trebuie să îl încheiem. În fine, mă întreb dacă putem continua așa. N-ar fi oare nevoie de o lege europeană care să-i ajute pe reprezentanții statelor membre care fie n-au interesul, fie n-au energia, fie pur și simplu au puteri de altă culoare, ca să spunem așa, care nu-și doresc aceste legi, de fapt, și să avem o lege, deci, utilă a poluatorului plătește. Cine poluează, plătește pentru că problema aceasta, dacă mă gândesc, de exemplu, la regiunea mea din nord-estul Italiei, este similară, de fapt, cu problema campaniei. Avem cazuri de, pol- de poluare apocaliptică, de descărcări de deșeuri uh, incredibile, în care se ies uh, fonduri enorme din aceste afaceri, ies de obicei bani serioși și cred că ar trebui și un sistem de sancțiuni uh, european pentru ca să fie sigur cine face așa ceva că va urma o sancțiune. Iar în ceea ce privește trasabilitatea deșeurilor, trebuie să vă spun că în Italia se lansase un sistem, așa numitul SISTRI, Sistem Electronic de Trasabilitate Electronică a Deșeurilor, dar acum 3-4 luni am citit uh, tot felul de articole despre un scandal foarte mare în Italia cu 20 de anchetați, pentru că de fapt, contractele care trebuiau oferite unei firme care oferea acest sistem electronic era, de fapt, o, o firmă foarte suspectă, în care era implicat subsecretarul de stat din ministerul dinainte, din guvernul anterior, și deci o chestiune care avea, de fapt, o naștere foarte bună prevăzută, a murit înainte să se nască din cauza acestor scandaluri și uh, a, a, contracte false. Comisia zic eu că ar trebui de aceea să acționeze foarte serios, pentru că eu zic că sunt multe lucruri de schimbat și nu putem să continuăm pe căile pe care le-am uh, urmat până acum, care n-au dus la niciun rezultat. Deci e clar că trebuie să schimbăm strategia. Mulțumesc! Grați! Mulțumesc! Nu mai dorește altcineva să ia cuvântul, văd. Aș vrea să mai adaug câteva comentarii. Aș vrea să întreb, de fapt, reprezentantul uh, Comisiei, domnul Manganaro. În primul rând, Comisia spune că există o procedură de infringement împotriva Italiei, dar, din câte înțeleg, nu există justificarea pentru deschiderea procedurii din partea Comisiei. Nu există în această procedură nicio referire specifică la situația din campania și deci probabil că nici nu există vreo, vreo impunere de sancțiuni foarte clară. În 2011-2010, de fapt, s-a lansat o procedură de infringement împotriva Italiei pentru nerespectarea legii europene în ceea ce privește infracțiunile de mediu. Vreau să știu dacă sunteți la curent cu această procedură și dacă această procedură s-a închis de atunci și deci dacă Comisia consideră că Italia s-a conformat, uh, având în vedere că s-a închis cazul respectiv, la uh, legile europene, ceea ce privește infracțiunile de mediu. De asemenea, mai există o cerere înainte de cele două petiții pe care le-am examinat, dacă vă amintiți, o cerere de intervenție din partea petiționarilor în, la adresa Comisiei în ceea ce privește aplicarea directivei 35 pe 2004 în legătură cu responsabilitatea de mediu. Știu că a fost mai mulți colegi au cerut reacția Comisiei în legătură cu această directivă. Și aici putem spune că nu s-a pus în aplicare corect de către Italia uh, această lege. Și Comisia Europeană, dacă nu mă înșel, uh, ne-a transmis doar o, un răspuns generic, un răspuns general uh, cu o retransmitere a cazului. O ultimă remarcă din partea mea, dacă îmi permiteți, Comisia Europeană folosește în momentul de față o formă de delegare față de statele membre, cum s-a întâmplat și cu Italia, cu Spania, cu Grecia, atunci când au existat probleme economice. Deci, la punerea în aplicare a unor măsuri specifice economice, Comisia Europeană a transmis documente care ținea, era un fel de decalog de activități uh, din partea guvernelor, pe care guvernele trebuie să pună în aplicare. Deci e vorba un fel de un fel de substituire totuși a uh, celor care trebuie să dea indicațiile. Nu cred că este posibil așadar ca Comisia să acționeze și să aibă în același timp și un impact atunci când e vorba de încălcarea unor uh, legi care țin de sănătatea cetățenilor, de protejarea uh, mediului în care trăiesc cetățenii, deci de valori fundamentale pentru cetățeni, dar și valori economice, pentru care, de fapt, Comisia Europeană ar trebui să uh, acționeze. Câteodată însă se încalcă principiul de subsidiaritate și Comisia intervine în locuri în care nu este potrivit să o facă. Nu știu dacă îmi permiteți să fac aceste remarci, poate puteți să-mi dați o reacție, dar poate ați vrea eventual să ne spuneți care este părerea dumneavoastră. Pot să răspundere brevemente? O să răspund foarte pe scurt, dacă îmi permiteți. În ceea ce privește această ultimă observație pe care ați făcut-o, într-adevăr, așa este, în anumite domenii, Comisia are puteri mai incizive, cum ar fi, de exemplu, în concurență, în domeniul concurenței. Comisia poate în domeniul concurenței să intervină și să aducă sancțiuni pecuniare, de exemplu, împotriva unor state, de exemplu, la încălcarea regulamentului cu privire la concurență. În ceea ce privește mediul, însă nu este așa. Comisia are uh, puteri care îi, convin, care îi sunt uh, conferite de către tratate, dar care nu sunt, de fapt, atât de incisive ca cele din domeniul uh, concurenței. Deci singurul lucru pe care Comisia îl poate face dacă autoritățile naționale nu acționează și nu gestionează situația în mod adecvat, este tocmai să lanseze o procedură de infringement și odată ce lansează această procedură, autoritatea națională, dacă nu se adaptează, dacă nu se conformează, atunci singurul lucru pe care poate să-l face, com, facă comisia este să ceară curții de justiție să se pronunțe, deci printr-o sentință împotriva statului respectiv. Dacă se emite acea sentință din partea Curții Europene și se dă dreptate comisiei, dar e vorba doar de o sentință declarativă, subliniez, uh, atunci uh, autoritățile naționale trebuie să redreseze situația. Acesta este sistemul care a fost creat prin tratate și deci trebuie să spunem că oarecum să modificăm acest sistem e posibil, sigur, dar e necesită o modificare a tratatelor. În ceea ce privește întrebările specifice pe care mi le-ați spus, uh, dacă am înțeles bine eu întrebarea dumneavoastră, că nu sunt sigur dacă am înțeles-o bine, uh, Vreau să știți dacă procedura de infringement uh, în legătură cu campania tratează și deșeurile speciale și industriale. Asta este ceea ce m-ați întrebat, domnul președinte? Nu. Nu. Nu era o întrebare aceasta, era o, o constatare. Deci, în cadrul acestei proceduri de infracțiuni nu există nicio referire la um, cauzele pe care le examinăm, le examinăm acum, ci aceea se referă la deșeurile periculoase, la deșeurile speciale, care însă intră în altă categorie din punct de vedere legislativ decât acestea, decât deșeurile industriale. Da, sentința nu acoperă într-adevăr deșeurile speciale, așa este, dar uh, în contactele pe care le-a avut Comisia în cadrul procedurii, procedurii de infringement s-a cerut autorităților naționale uh, italiene să se garanteze o gestiune corectă a deșeurilor speciale. După cum am spus la prima mea intervenție, Comisia a cerut autorităților italiene să adopte un plan de gestiune pentru deșeurile speciale din campania, pe lângă cel pentru deșeurile urbane. În ceea ce privește însă corecta transpunere în legislația națională a directivii cu privire la infracțiunile penale de mediu, nu cred că există acum o procedură de infringement pe acest subiect. Eu nu mă ocup direct de acest serviciu. Știu că sunt co colegi care se ocupă exact de verificarea transpunerii corecte a directivei acesteia în toate statele membre, însă în momentul de față nu știu să fie existat o procedură de infringement împotriva Italiei. În ceea ce privește însă directiva cu privire la responsabilitatea de mediu, da, este o procedură de infringement împotriva Italiei pe rol, uh, Comisia a reținut faptul că Italia nu a transpus corect toate articolele directivei și această procedură de infringement este în momentul de față în stadiul de aviz motivat. Deci probabil că dacă la următoarea dată, care este termenul scadent, nu se modifică legile, se va face referire la Curtea de Justiție, se va adresa Comisia Curții de Justiție. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Cred că putem încheia dezbaterea despre aceste două petiții și cred că la cererea tuturor se dorește să se rămână deschisă această petiție. Există o cerere care a fost formulată din partea colegului Iar și cred că și de încă cineva de a re sublinia uh, cerințele noastre față de autoritățile naționale competente și deci să formulăm din nou în numele Comisiei pentru Petiții o cerere față de guvern și față de ministerile de competență în acest caz uh, să ia măsurile necesare, deci măsuri pentru a interveni uh, și a pune în aplicare uh, ceea ce trebuie să pună în aplicare în competența lor. Președintele regiunii respective, care are cu siguranță o competență specifică în domeniu, în ceea ce privește, de exemplu, aprobarea și punerea în aplicare a planului de, de deșeuri urbane și a planurilor de deșeuri speciale. Eu aș mai adăuga chiar o cerere de răspuns uh, mai clar și mai rapid față de Comisia Europeană în legătură cu chestiunile pe care le discutam înainte, în legătură cu procedura de infringement și punerea în aplicare a directivei despre infracțiunile de mediu, procedura de infringement de care am aflat acum cu privire la uh, legea cu privire la responsabilitatea de mediu, așadar, de care ne spunea colegul, care cred eu de asemenea necesită un răspuns și care este până la urmă un fel de canal pe care am putea intra pentru a putea redeschide acest caz și pentru a cere detalii suplimentare. Și am putea cere comisiei de asemenea să intervină dincolo de mențiunea, menționarea unei proceduri de infringement ca cea pe care au deschis-o împotriva Italiei uh, pentru gestiunea deșeurilor în campania, deci care să se referă la o altă parte care este uh, tot o dramă legată de campania și ceea ce se întâmplă acolo. Eu aș uh, încheia așadar discu- discuția noastră cu acest angajament din partea noastră și păstrându-ne rezervele de evaluare uh, a uh, evoluției viitoare și a verificării punerii în aplicare a legislației uh, europene și eventual să vedem care va fi răspunsul uh, autorităților italiene la cerința Comisiei și invers. Voi cere deci coordonatorilor să urmărească acest caz și vom mai discuta în cazul în care ne reunim despre el. Dacă sunteți de acord, aș ce să terminăm acum punctul acesta de pe ordinea de zi. Mulțumesc foarte mult semnatarilor care au fost prezenți, de fapt celor care au prezentat mai degrabă Uh, aceste două petiții și vă vom ține informați, bineînțeles, despre ceea ce se va mai întâmpla în cazul lor. Trecem acum la punctul următor. E vorba de petiția de la punctul 7 de pe ordinea de zi, care este petiția prezentată de Fabiano Filipin, cetățean italian, cu însoțită de patru semnături, prin care petiționarii denunță prezența anormală a dioxinei la animalele crescute în aer liber în regiunea Friuli și într-o regiune specifică din Friuli, Italia. Pentru această petiție îl avem în sală pe, chiar pe domnul Fabiano Filipin, căruia vreau să-i dau cuvântul pentru 5 minute. Buongiorno, Presidente. Mrs. Mrs. Oken, Chiedo Mrs. Oken. di parlare in lingua italiana. Sorry, Mrs. Oken and Mr. Pratoricel. Thank you. Buongiorno a tutti, chiedo appunto di parlare in lingua italiana e vi ringrazio. Voi vorbi în italiană și vă mulțumesc foarte mult pentru atenție și pentru faptul că sunteți aici pentru a ne asculta într-un caz care este extrem de important pentru noi. Faptul că am venit cu 5 minute înainte a fost foarte util pentru mine, dar și pentru că am ascultat-o pe doamna Zanoni, care ne-a ur- urmărit aceste probleme din regiunea din Friuli, pentru că odată ce s-a terminat discuția despre uh, deșeurile toxice din uh, campania, pot să vă dau și eu un exemplu similar, și anume situația noastră din, uh, din orașul Taranto, în zona industrială Maniago, tot din Friuli, care de fapt are o situație similară cu cea din Taranto. E vorba de zone care au o graniță cu o zonă industrială, Uh, care este zona industrială de la Maniago și e vorba de o localitate care foarte des este implicată în problemele unor fumuri uh, negre și a unui miros uh, de chimicale care are depuneri negre neobișnuite chiar pe case. Câteodată chiar se creează probleme foarte directe de sănătate, cum ar fi iritația mucoaselor și așa mai departe. O situație care este actuală de ani de zile și doamna Zanone, care este, domnul Zanone, care este aici prezent, cunoaște foarte mult situa- bine situația, a avut ocazia să participe la foarte multe reuniuni și a avut și multe intervenții personale pe această temă. În momentul de față, autoritățile italiene urmăresc uh, cu uh, oarecare ne, neglijență acest caz. Um, după cum spuneam, am făcut parte din mai multe reuniuni uh, de mediu pe această temă și din uh, mai multe asociații din această zonă, care din păcate amintesc evenimente foarte tragice de acum 50 de ani. În calitate de delegat am cerut să se facă un studiu pentru a vedea care este gradul de poluare și cu ce substanțe chimice în ultima vreme în aceste zone. Până acum însă nu am uh, putut obține un astfel de studiu, am cerut și un studiu epidemiologic pentru a vedea care sunt uh, patologiile care afectează populația și la ce nivel, uh, pentru că se repetă aceleași boli în această zonă din păcate, după cum spuneam, există depuneri foarte puternice și acestea au adus uh, cu sine aceste boli, însă din păcate nu s-au aprobat încă aceste studii. S-a făcut, uh, o, se dorește o analiză și asupra puilor respectivi și uh, această studiu a fost cerut de către petiționari și domnul Zanoni ne-a ajutat în acest context fiind reprezentantul uh, un reprezentantul unei zone, zone industriale respective prezent, s-au dat însă răspunsuri foarte uh, ridicole, chiar că puiul respectiv venea de la, provenea de la un barbecue care se făcuse de la un grătar și că de aceea era atât, fusese aproape de sursele de foc și de dioxină. Însă cred că mm, este vorba de o situație mult mai gravă și nu știu dacă deputații care ne-au ajutat până acum uh, pot să ne ajute și în continuare. Canelli, corredata appunto a foto che parlano molto più delle mie parole. Eu cred că trebuie să înțelegem că se dovedesc toate preocupările mele, dar nu există controle legate de dioxina în alimente, fie că este vorba de carne, pește, alimente. Nu s-au făcut asemenea studii în Italia. Am avut 11 studii efectuate uh, care se refereau la toate tipurile de alimente. Sigur că uh, este scump să le efectuezi, este uh, vorba de mii de euro. În același timp însă și criza economică din Italia a avut efecte nefericite. Eu cred însă că um, lipsa de resurse nu justifică o asemenea atitudine față de sănătatea noastră. De aceea mă bucur că astăzi pot să uh, vă prezint situația uh, care este gravă și doresc să vă mulțumesc pentru uh, ocazia pe care mi-ați acordat-o. Pentru că autoritățile din Italia până acum nu au avut nicio reacție legată de îngrijorarea noastră. În încheiere, Aș dori să vă adresez o rugăminte. Aș vrea să vă invit să ne vizitați. Și doamna Oaken tocmai a spus că poate o vizită um, uh, în Italia uh, și um, ar fi utilă. Dacă veți veni la Maniago, o zonă mai puțin cunoscută decât cea a deșeurilor din Napoli, uh, Uh, veți avea de asemenea posibilitatea să vă lămuriți la fața locului și ar uh, justifica această vizită. Regiunea noastră poate că nu se bucură de uh, multă atenție, dar uh, noi, cei din Maniago, dorim să uh, îi depistăm pe vinovați, chiar dacă este într-adevăr greu să uh, responsabilizezi pe cei care sunt vinovați de această poluare. Din păcate, lucrurile nu se rezolvă prompt și aș vrea să nu se întâmple acest lucru și în Maniago, pentru că Problemele eh, deja eh, sunt eh, manifeste de multă vreme, ehm, impactul asupra mediului și asupra cetățenilor este vizibil. Sper că nu am depășit timpul de intervenție, de 5 minute, dar există și alte uh, situații uh, grave. Nu mi-aș dori însă ca petiția noastră să fie închisă fără a se uh, rezolva lucrurile. Mulțumesc. așa acum cuvântul reprezentantului Comisiei. Thank you, uh, for giving me the... Vă mulțumesc pentru că îmi dați cuvântul. Într-adevăr, în ce privește această zonă industrială, și uh, regiunea Friului, există mai multe acte legislative ale Uniunii Europene care se aplică. Până acum, uh, Comisia Europeană nu a constatat nicio încălcare efectivă a regulamentelor și directivelor existente. Prin urmare, nu am putut să întreprindem nicio acțiune. Acest lucru a fost confirmat și de autoritățile italiene care au uh, indicat că Biroul Regional pentru Protecția Mediului a efectuat o analiză cu privire la emisii și cu privire la prezența dioxinei și PCB-ului. Acest lucru a fost analizat uh, în amonte și în aval față de fabricile de ciment și au găsit uh, valori mai mici decât cele reglementate de legislație. În ce privește nivelul ridicat uh, de dioxină în carnea de pui provenite de la animale crescute în aer liber, am uh, dorit să avem detaliile acestei analize la care vă referiți noi uh, nu cunoaștem care este nivelul pe care l-ați găsit, dar s-ar putea să fie adevărat. S-ar putea ca acest um, nivel să fie mai mare decât cel permis de regulament. Și s-ar putea să ne aflăm în uh, acele valori de orientare care să atragă o măsură de intervenție prin care să se elimine cauza. În ce privește animalele crescute în aer liber, autoritățile italiene, la cererea noastră, ne-au informat că nu se cunosc, nu există alte probleme cu privire la prezența unor substanțe nepermise în carnea de animale din acea regiune. Totuși, problema a fost uh, luată în serios și ei au încercat să identifice dacă există o problemă și dacă ea există, atunci uh, să se poată stabili legătura cauzală cu zona industrială. Au încercat să identifice ferme din această regiune care uh, au uh, animale ce sunt hrănite exclusiv cu furaje locale. Totuși, autoritățile italiene n-au putut să identifice nicio astfel de fermă care să-și fi hrănit uh, animalele cu furaje produse exclusiv la nivel local. Așadar, uh, orice constatări ar trebui să fie analizate mai întâi din perspectiva nivelului local. Totuși, uh, autoritățile au venit cu un plan uh, de evaluare destul de solid, vor evalua solul, laptele produs acolo și așa mai departe pentru a evalua posibile neconformități și a identifica surse. Uh, planul încă n-a fost pus în aplicare, va fi probabil lansat în săptămânile următoare. Deocamdată, cum ziceam, autoritățile n-au aflat, uh, nu cunosc să fie vreo neconformitate, dar au început o anchetă cu privire la nivelul foarte ridicat de dioxină și uh, dată fiind prezența activității industriale în zonă și deci posibilitatea să existe substanțe neautorizate în uh, carnea de animal. Cam atât, noi în orice caz vom continua să monitorizăm situația și să asistăm autoritățile italiene. Mulțumesc, președinte. Mulțumesc, doamnă președinte. Această problemă pe care au menționat-o petiționarii este cât se poate de, de neclară și anume mai ales în legătură cu analizele făcute pe, făcute pe pui în cazul acesta, în care s-au găsit un grad de dioxină mult de, peste limita admisă. Aceasta înseamnă că zona din care s-a făcut această analiză este una extrem de poluată. S-au făcut uh, analize și în ceea ce privește emisiile industriale ale zonei respective care au arătat câteodată că uh, este vorba de uh, poluare în normele permise. Deci, problema pe care trebuie să ne punem noi în acest contact, context este referitoare la necesitatea de a prevedea zone uh, de contact între zonele respective industriale și zonele în care se pot crește animale sau cultiva produse care sunt apoi uh, folosite pentru alimentație. Deci trebuie să existe o delimitare foarte clară geografică. Există cazuri foarte clare care ne spun că legile nu sunt destul de bune pentru a proteja sănătatea persoanelor. De exemplu, în Italia avem un uh, incinerator la Brescia, care funcționează deja de mai multe decenii și care nu a depășit niciodată limitele permise de emisii uh, care sunt prevăzute de norme, de legi, dar în zona în care este plasat acest incinerator, toate grajdurile de vaci uh, care se ocupă de producția de lapte, așadar toate fabricile uh, aferente sau fermele au fost închise pentru că prezența de dioxină era mult superioară limitelor permise. Aceasta înseamnă că totuși avem legi care interzic uh, un anumit prag superior unei valori anume, dar de fapt, în ceea ce privește valoarea absolută care se regăsește apoi în lapte, de exemplu, sau în alimente, poluarea aceasta este mult mai ridicată, mai ales având în vedere că ea se face pe un număr de ani care se cumulează în zona respectivă, iar prezența dioxinei în sol este după aceea, din datorită absorbe, faptului că solul absorbe aceste, această dioxină, mult mai mare, așadar valoarea până la uh, sfârșit decât este permis. Aceste date uh, sau, uh, au putut fi constatate nu numai în laptele vacilor, ci și în laptele matern. Uh, Poate că uh, repet acest lucru și mai ales pentru interpretare, deci laptele care vine de la mamele, uh, de la femei, spune vorbitorul. Așadar, uh, s-a constatat în zona incineratorului că în laptele matern se regăseau urme de dioxină. Fiind dat că incineratorul respectiv însă nu depășea limita permisă de lege, mamele respective care trăiau în zona respectivă au avut totuși uh, lapte poluat pentru și foarte cancerigen pentru uh, nou-născuții respectivi. Deci, uh, un responsabil al unui laborator important, INCA, care a, a ținut mai multe, a organizat mai multe conferințe, conferințe pe această problemă, s-a ajuns la mm, constatarea că nu sunt destul de multe legi restrictive și că câteodată se adună și mai multe substanțe una peste cealaltă. Eu am încercat să fac uh, un studiu, de asemenea să mandatez un studiu și am scris și o scrisoare comisiei, iar comisarul Potocnic mi-a răspuns că nu există distanțe minime care trebuie respectate, distanțe de siguranță între unitățile industriale și clădirile, de exemplu, de utilitate publică, ceea ce este, după părerea mea, o problemă foarte mare. O altă problemă pe care o avem tot în nord-estul Italiei și care de fapt are legătură și cu cazul petiționarilor este că avem un laborator foarte important, laboratorul INCA, care face parte dintr-un consorțiu interuniversitar național pentru industria chimică și mediu, care a fost acreditat și este recunoscut la nivel internațional. E vorba de un laborator care a descoperit, de exemplu, dioxina în laptele de vacă de la, din Brescia și în puiul din Maniago și în laptele matern ale persoanelor din Emilia-Romania, care trăiau așadar lângă incineratorul de la Brescia și deci uh, acest laborator foarte important a fost închis, trebuie să vă spun, de curând, pentru că regiunea Veneto i-a tăiat fondurile, pur și simplu, acestui laborator de analize. Cred că în acest context Comisia ar trebui, mai ales prin intermediul agenției EFSA, să facă un studiu la fața locului, lângă uh, aceste entități industriale, pentru că uh, Cred că la momentul de față putem spune că este nevoie de o inițiativă legislativă care să prevadă o zonă de siguranță, de protecție în care nu se mai pot crește animale în apropierea unui astfel de incinerator și nu se pot cultiva anumite produse în apropierea imediată a unui incinerator care după aceea produse sunt uh, consumate. Normele actuale, legile actuale, vorbesc de anumite praguri care nu pot fi depășite pentru a pune după aceea în comerț puiul respectiv sau laptele de vacă poluat sau nu se pun, de exemplu, pe piață um, grâul pentru producția pâinii, dar aceste limite sunt, în mod evident, nu sunt destul de înalte. Deci, cred că trebuie să intervenim asupra legilor în acest caz. Din păcate, în cazul acesta e nevoie de informații suplimentare, trebuie să încercăm să facem un studiu și să folosim și uh, Uh, certificatul de analiză pe care l-au adus petiționarii și să înțelegem cum se poate să se întâmple astfel de lucruri. Astfel de episoade care, după cum spuneau și petiționarii înainte, nu sunt aduse la lumină datorită autorităților locale, datorită controlurilor uh, efectuate de autoritățile locale, ci care, din întâmplare, uh, din cauza unor nefericiți, de exemplu, sau unor inițiative din partea ONG-urilor ies la lumină și deci, din întâmplare, se descoperă că există produse chimice, toxice, care sunt grave pentru sănătatea oamenilor în alimente. Mulțumesc! Mai dorește altcineva să ia cuvântul? Domnule Boștinaru, vă rog. Grație, președinte. Mulțumesc, doamnă președinte. Două cuvinte. Cred că aici este esențial să avem în vedere efectul cumulativ. Pentru că poluarea prelungită prin mai multe căi și mijloace. Elemente toxice plus eh, elemente toxice mai multe au un efect eh, cumulativ care produc un efect eh, absolut teribil asupra sănătății oamenilor și asupra zonei respective. Și aici ar fi foarte important ca din nou, Comisia Europeană să solicite autorităților de acolo să evalueze efectul cumulativ al acestei polori prelungite asupra stării de sănătate a populației. Pentru că dacă ne uităm uh, doar la impactul asupra apei, solului sau aerului, un impact foarte imediat, nu reușim să vedem decât o mică parte din adevăr și nu avem o imagine completă a situației. Nu știm ce se poate întâmpla pe parcursul unei perioade mai lungi de timp. De fapt, acela este efectul cel mai devastator asupra populației. Pentru că aici e clar, e absolut clar că există un vid în legislația europeană. DG Envy vorbește despre impactul cumulativ, dar uh, doar ca deviză este practic o frază goală pe care uh, nu o putem aplica. Mulțumesc. Thank you, Mr. Bostinaru. Mulțumim, domnule Boștinaru. Nu mai dorește nimeni să intervină? Văd că nu. Va trebui să lăsăm deschisă această petiție. Să așteptăm uh, reacția autorităților naționale, deoarece Comisia Europeană ne-a informat că s-au cerut informații din partea autorităților italiene, așa că trebuie să așteptăm. Am putea să ne alăturăm și noi acestei solicitări cu o cerere orală, o cerere formulată de comisia noastră către autoritățile uh, de acolo. Nu cred că putem face mai mult la momentul de față. Eventual, mai târziu, am putea să găsim o cale de a coopera pentru a-i uh, sprijini în activitatea lor. Să sprijinim uh, comisia în activitatea sa legislativă, în această directivă. Deci, uh, deocamdată încheiem doar discuțiile, dar nu și această petiție. Bun. Mulțumesc. Aceasta a fost uh, ultima petiție în această secțiune. Mai urmează încă o petiție, numărul 8. Este o petiție înaintată de domnul Jean Pirot, care este prezent așa că o să-i dăm cuvântul. Aveți 5 minute. Mulțumesc, doamna președinte. Petiția mea se referă la timpul de lucru al pompierilor voluntari. Știm cu toții că dreptul comunitar, dreptul european, primează asupra dreptului național și atunci când este încălcat de un stat, precum Belgia sau Franța, Uh, atunci când uh, un lucrător care este angajat de către un serviciu public în calitate de pompier, el este considerat un simplu voluntar. Dar acest lucrător are un contract de angajare, are un statut, un contract pe durată determinată de 5 ani, care poate fi renuit și face aceeași muncă ca și colegii săi profesioniști. Știm că dreptul comunitar definește lucrătorul, articolul 3 din directiva 89 pe 391, precum orice persoană încadrată în muncă de către un angajator, inclusiv stagiarii și ucenicii, cu excepția personalului de serviciu, iar noi nu suntem personal de serviciu. Directiva a fost preluată și în actuala directivă 2003-88, constrentele 3.4 și punctele 3.4 din articolul 1. Știm cu toții că uh, noi, uh, pompierii uh, din acest sector, putem să cumulăm până la 168 de ore pe săptămână în serviciul în care lucrăm. Știm cu toții că în dreptul comunitar lucrătorii pot presta în, într-un an de zile minim 70 de ore pe săptămână pe o perioadă de referință de 4 luni și nu cele 48 de ore în medie impuse de directiva 2003 per 88. Nu există nicio derogare posibilă. Uh, știm bine că această directivă spune că îmbunătățirea securității, igienei și a sănătății lucrătorilor la locul de muncă este un obiectiv care este subordonat, care nu poate fi subordonat niciunei uh, considerații de ordin economic. Pompierii voluntari sunt împărțiți în patru echipe și lucrează pe rând um, câte o săptămână, 24 de ore din 24. O circulară a Ministerului Belgian de Interne din februarie 2008 uh, permite angajatorului să opteze între două posibilități pompierii uh, voluntari fie sunt în permanență la dispoziție într-o, cazar, într-o cazarmă sau sunt la dispoziție într-o zonă teritorială foarte limitată și au obligația să răspundă la apel în maximum 5 minute. În ambele cazuri, în care fie se alege prezența la cazarmă sau într-o zonă teritorială limitată, pompierul este în mod clar la dispoziția angajatorului său și trebuie să răspundă imediat la apel și, în mod clar, ca și în cauza Jäger de la Curtea de Justiție Europeană din 9 septembrie 2003, acesta este timp muncit, timp lucrat. Oricare ar fi uh, domiciliul pompierului, el este privat de libertatea de mișcare și uh, este acoperit de articolul 2 din protocolul 4 din Convenția Europeană a Drepturilor Omului. Există fie timp de lucru, fie timp de odihnă nu există niciun fel de um, cale de mijloc între cele două și este clar că dacă lucrătorul este la dispoziția angajatorului și trebuie să se consacre intereselor sale oricând, el muncește. Cum ziceam, nu există o categorie intermediară între cele două noțiuni. Timpul de lucru și timpul de odihnă se exclud reciproc. Cauza Jäger, punctul 95 cerem de mult timp Comisiei Europene să someze Belgia și toate celelalte state care nu aplică dreptul uh, comunitar care a fost votat de Parlamentul European și să se corecteze comunicarea către membrii din 2011. Uh, Mulțumesc, doamna președinte. Thank you. And now to the Mulțumesc. Chiar acum din partea Comisiei, doamna Madeleine Reid. Thank you, Chairperson. Mulțumesc, doamna președintă. După cum a explicat petiționarul, este o petiție care se întoarce înapoi în momentul în care a existat o comunicare orală din partea Comisiei, în urma unei audieri din decembrie 2010 eh, și, de asemenea, unei comunicări din mai 2011 către Parlament. Comisia, de asemenea, în aprilie, mai și iunie anul curent a completat acea comunicare și Înțeleg că în clipa de față documentul se află în faza finală de analiză înainte de a putea fi transmis Parlamentului. Îmi pare rău că nu putem să o facem astăzi pentru comisie, dar într-un timp foarte scurt veți primi documentul. A existat, deci, o plângere în legătură cu acest subiect. A fost un schimb de mesaje foarte amplu cu petiționarul. Au existat elemente dificile în a stabili elementele relevante din legislația națională, pentru că um, existau uh, hotărâri ale instanței naționale în ultimii ani care s-au pronunțat în legătură cu cazuri similare. Petiția originală în legătură cu uh, aceste probleme de plată ale uh, pompierilor voluntari Uh, se referă la termenele timpului de lucru care sunt stabilite de directiva privind structura uh, timpului de lucru și trebuie să clarificăm trei elemente uh, în legătură cu această petiție. Petiția se referă la situația așa numiților pompieri voluntari din Belgia, pentru că pompierii profesioniști au o situație cât se poate de clară în ce privește plata intervențiilor lor. Dar dacă putem aplica directiva și la pompierii voluntari, este o chestiune destul de dificil de decis, pentru că există uh, din acest punct de vedere, prevederi foarte diferite în diversele state membre. Și uh, în uh, comunicarea uh, noastră din 2011 facem o trimitere la o hotărâre pronunțată de Curtea de Justiție în ce privește definirea lucrătorului în directiva privind timpul de lucru. Și este similară cu prevederile aplicabile lucrătorilor um, care um, sunt detașați sau care se deplasează transfrontalier. Petiția se referă de asemenea la prevederi legate de, din directiva privind personalul uh, care activează în uh, domeniul uh, medicinei de urgență sau a protecției civile. Nu este o chestiune critică din perspectiva acestei petiții, pentru că decizii recente ale instanțelor din Belgia uh, în ce privește timpul de lucru, uh, de asemenea, favorizează ideea că ar putea să fie cuprinși în prevederile directivei privind structura timpului de lucru. Dar trebuie să analizăm problema perioadei de activitate care poate fi recunoscută ca atare și perioada de odihnă a pompierilor voluntari pentru că uh, ei au și o activitate principală pe care o desfășoară, iar uh, intervențiile lor în calitate de pompieri voluntari sunt o activitate secundară. S-au făcut analize amănunțite și concluzia este următoarea. Timpul regulat de lucru uh, prestat de pompierii voluntari este considerat uh, a fi timp de lucru dacă ei dau curs unei solicitări. Dacă și perioada în care ei se află um, în sediu, în uh, cazarmă, pentru posibile intervenții, uh, poate fi considerat ca timp de lucru, atunci sigur că trebuie să fie plătită. Deci, perioada de activitate a pompierilor voluntari deja a fost definită și uh, recunoscută ca atare de către autoritățile naționale prin această hotărâre pronunțată de instanță, dar uh, dacă ei nu se află în acele în cazarmă, în barăcile în care așteaptă să fie solicitați pentru intervenție, dacă ei pot să stea acasă, pot să se afle în cercul prietenilor, um, dar sunt în același timp obligați să răspundă unei solicitări, atunci și acea perioadă poate fi considerată ca uh, fiind perioadă de lucru. Durata totală însă a acestei perioade de posibilă activitate nu a fost clarificată. Poate fi eh, de la 25 de minute începând eh, până la o altă durată, dar eh, există și o circulară a autorităților, în care se spune că perioada poate fi mai scurtă, de 3 până la 5 minute. Este și uh, timpul de răspuns la intervenție, care poate fi de până la 10 minute. Deci, în ce privește relația uh, petiționarului cu uh, administrația ministerială, cred că aici trebuie să se facă clarificare legătură cu durata uh, care se ia în calcul până când uh, se produce intervenția. Noi am ținut seamă de ceea ce curtea a decis în cazul SIMAP în ce privește răspunsul uh, medicilor de urgență în uh, Spania la solicitările lor și de perioada în care ei se află în permanență pentru a putea interveni. Deci, această permanență este considerată ca fiind timp de lucru dar există și uh, o perioadă de stand-by uh, care nu este uh, luată în calcul în cazul Jäger. Acesta a constituit pentru noi baza analizei efectuate la nivelul Comisiei. Noi rămânem în legătură cu autoritățile din Belgia pentru a obține ultime clarificări în legătură cu timpul um, care este acceptabil pentru ca pompierii voluntari să uh, poată din momentul solicitării să intervină. Iar această perioadă de stand-by trebuie să fie identificată. Pentru că um, conform hotărârii pronunțate de curte, această perioadă de stand-by nu ar trebui să fie considerată ca fiind timp de lucru. Noi va trebui, din acest punct de vedere, să analizăm mai detaliat uh, solicitările formulate de petiționar și voi reveni asupra lor. Mulțumesc foarte mult, domnul Poștinaru. Microfon. Sorry, sorry. I'm not happy with the... Nu sunt foarte mulțumit de răspunsul Comisiei Europene. Este o definiție foarte vagă în ce privește timpul de lucru. Ce se consideră a fi timp de lucru pentru un pompier și nu există posibilitatea de a defini uh, foarte clar durata timpului său de lucru. Vă amintiți problema cu incendiile din Statele Unite, la New York? A existat oare vreo limitare a timpului de lucru de intervenție a pompierilor? A existat oare vreo autoritate americană care să spună acum vă opriți, a expirat timpul de lucru și veți fi înlocuiți de către alte echipe? Nu, este practic imposibil. În orice incendiu de mari dimensiuni nu există vreo posibilitate să prezici cât va dura intervenția. Este o situație specifică în ce privește timpul de lucru al pompierilor. În al doilea rând, ce se întâmplă atunci când intervin voluntari? Și este un incendiu de mari dimensiuni, ei numiți în Belgia les de fapt au um, atribuții mai mari decât uh, pompierii. Ei pot să intervină într-un atac terorist, într-o acțiune de ca- catastrofă naturală. Poți să-i spui după câteva minute, oprește-te, ă, timpul tău de lucru a încetat. Este incredibil. Deci este o lipsa definiției un, legată de specificul acestei profesii. În al doilea rând, ei sunt obligați fie să stea um, în permanență într-un loc anume sau um, să fie acasă, de asemenea în așteptarea unei solicitări și nu este uh, definit timpul în, în care trebuie să se prezinte într-un loc anume. Este ca la armată. Uh, nu există aici liber arbitru, nu poți să spui um, um, mâine e o zi de sărbătoare și ca atare nu voi da curs solicitărilor. Deci, uh, atunci să se descurce fără mine. Ar fi o interpretare foarte îngustă pentru că abilitățile, competențele pompierilor, fie că sunt profesioniști, fie că sunt voluntari, uh, nu uh, pot fi analizate din această perspectivă. Deci ceea ce este evident în clipa de față, autoritățile din Belgia au eșuat în a descrie amănunțit obligațiile ambelor părți, atât ale lucrătorilor cât și ale angajatorilor, care trebuie să decidă foarte clar în legătură cu timpul de lucru și ce se va întâmpla dacă ei vor continua uh, să acționeze după ce uh, timpul de lucru stabilit conform legislației belgiene uh, va înceta. <laughs> Vor fi penalizați? Va fi o infracțiune majoră? probabil că vor ajunge în închisoare, pentru că, uh, de fapt, într-o intervenție uh, de asemenea importanță nimeni nu se poate opri, deci ne aflăm într-un fel de situație kafkiană. Trebuie să analizăm lucrurile cu atenție și să acordăm petiționarilor un răspuns concludent. Este limpede că un pompier atunci când este solicitat să se lupte cu un incendiu, că e ploaie, că e soare, trebuie să execute această misiune, fie că sunt profesioniști, fie că sunt voluntari. Trebuie să dea curs solicitării ca în armată. Nu e opțional și este de datoria Comisiei Europene să analizeze toate aspectele uh, care așteaptă un răspuns, pentru că dacă nu, asta va descuraja voluntarii să se angajeze în rezolvarea situațiilor de urgență din comunitatea lor. Deci eu cred că, uh, mai ales în situații de criză economică, uh, Uh, nu există resursele financiare necesare pentru a plăti exclusiv pompierii profesioniști. Deci, va trebui să analizăm aceste aspecte. Mulțumesc! Mulțumesc domnului Boștinaru. Altcineva dorește să intervină? Nu mai dorește nimeni. Cred că chiar Doriți trei minute pentru a răspunde. Mulțumesc, doamnă președinte. În cele pe care le-am auzit, dacă apreciem rolul pompierilor, fie că sunt ei uh, voluntari sau profesioniști, trebuie să avem în vedere securitatea și sănătatea pompierilor. Acești oameni depun uh, foarte multe ore de muncă și dacă e să-i respectăm, atunci ar trebui să avem în vedere și timpul de odihnă pe care ni-l impune legislația. Uh, se spune că avem 48 de ore uh, medie de lucru pe săptămână. Să nu uităm că acești oameni au deja un loc de muncă cu normă întreagă. Deci în Belgia nu sunt de acord uh, să ni se uh, spună că e o situație pe care va fi uh, soluționată ulterior. Avem 38 în loc de 48 de ore. Nu. Haideți să respectăm legislația europeană, care definește timpul de lucru. Pompierii sunt acoperiți de directiva europeană. Eu nu cer decât să se aplice ceea ce a fost legiferat. În uh, decizia Curții Europene de Justiție în cauza Jäger, se spune foarte clar că ceea ce contează este locul unde se găsește pompierul. Dacă se găsește acasă, la mătușa, la amanta sau la altcineva, nu contează. Acela e domiciliul declarat. Domiciliul, dacă este uh, în afara cazărmii, nu contează unde este, ceea ce e important este că pompierul trebuie să răspundă într-un timp foarte scurt. Circulara ministerială spune că e vorba de o zonă geografică foarte limitată, o zonă din care pompierul să poate ajunge în două, respectiv cinci minute în cazarmă la apel. În rest, nu contează unde se găsește pompierul. Iată, așa stau lucrurile. Cererea noastră este extrem de simplă și nu ne mai trimiteți la tribunalele din Belgia. Nu înțeleg cum se, se poate rezolva situația la un tribunal din Belgia. E vorba de cele 48 de ore de lucru media europeană. Toată lumea este de acord, este un act legislativ uh, deloc recent și vrem să se aplice și pompierilor pentru că sănătatea și securitatea pompierilor practic este pusă în pericol aici și cu a lor și a populației. Uh, doamnă președinte, un șofer care conduce un camion trebuie să se oprească din când în când, să se odihnească pentru a respecta legislația europeană. În schimb, un șofer care conduce o autocisternă de pompieri nu poate să uh, se oprească pentru că el trebuie să o conducă toată noaptea. În Belgia, pompierii trebuie să fie gata în 5 minute. Nu știu dacă vă închipuiți ce înseamnă acest lucru. Și dacă nu uh, răspunzi uh, la apel, dacă nu te încadrezi în timp, uh, riști să fii penalizat. E o nebunie. Reprezentanta comisiei a spus bine, în circularea ministerială se vorbește de 2 până la 5 minute. Deci eu nu doresc decât să se aplice ceea ce există deja în dreptul comunitar, cer acest lucru de peste trei ani, fără a mai ține seamă de ceea ce se gândește în Belgia. Și vă mulțumesc, doamna președinte, pentru că mi-a stat din nou cuvântul, a fost foarte amabil din partea dumneavoastră. La, la parola pe replica. Foarte bine că ați luat cuvântul pentru ca să vorbiți și despre acest aspect de drept comunitar. Nu remarcasem acest detaliu. Oricum, eu cred că Comisia a reușit să arate că este la curent cu această poveste pe care ne-ați spus-o dumneavoastră aici în legătură cu petițiile adresate de pompierii voluntari și cred că e vorba aici de o detaliere bună a evenimentelor în curs pe care am primit-o din partea Comisiei. Eu zic că această petiție trebuie să rămână deschisă și trebuie să așteptăm apoi să vedem dacă Comisia își depășește activitatea de verificare pur și simplu. Așteptăm cu mare bucurie documentul uh, ulterior care va a fost anunțat de către reprezentanta Comisiei și după aceea, după acest document pe care ni l-ați anunțat, o să putem să uh, Uh, încercăm să formulăm recomandări ulterioare, profitând, bineînțeles, de disponibilitatea Comisiei și de faptul că Comisia a putut să ne dea răspunsuri foarte competente. Noi, Comisia uh, pentru petiții, vă vom da apoi răspunsul de care aveți nevoie. Rămâne deschisă această petiție și uh, încheiem atunci acest punct de pe ordinea de zi. Trecem la 17.30 la reuniunea coordonatorilor și facem o pauză până atunci.